eh, <clears throat> buongiorno a tutti. Cominciamo questa riunione di Commissione FEM. Bună ziua tuturor! Începem acum reuniunea noastră de la Comisia FEM. Preside, presidente e vicepresidente. Quindi iniziamo con eh, l'adozione della... Începem prin adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții, atunci o considerăm adoptată. Punctul 1, eh, domani aggiungeremo all'ordine del giorno. Mâine vom adăuga pe ordinea de zi după punctul 14 și votul în ceea ce privește gender mainstreaming și apoi raportul în ceea ce privește recomandările Comisiei pentru un me mecanism pentru democrație în Uniunea Europeană, în ceea ce privește drepturile fundamentale. Apoi, avem punctul 2, adoptarea proceselor verbare din 17-18 februarie. Dacă nu există obiecții, atunci putem să le declarăm aprobate. 3. Dacă aveți propuneri în ceea ce privește noi proiecte pilot sau acțiuni pilot, atunci există propuneri pentru a le extinde pe cele existente sub bugetul de, sub, de, din anul 2017. Termenul este 29 aprilie la prânz pentru asemenea proiecte. Și pentru a, pune, a depune amendamente puteți folosi platforma care e disponibilă pe e-committee. Să trecem atunci mai departe la punctul 4 de pe ordinea de zi. 4 și 5 le vom aborda împreună, pentru că aceste rapoarte sunt legate între ele. Lupta împotriva traficului de ființe umane în relațiile externe ale Uniunii Europene și raportorie doamna Catherine Bearder. Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte dar voi vorbi în primul rând despre avizul în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor, ex relațiilor externe ale UE și apoi voi trece la celălalt raport. Traficul de ființe umane e o crimă oribilă. E un fenomen global și european se întâmplă peste tot, peste tot unde trăim și nici noi cei din Europa nu suntem foarte departe de exemple de oameni care au fost traficați, cumpărați, vânduți și controlați. Mă bucură foarte mult faptul că mă ocup de aceste dosare, pentru că e ceva uh, pentru ce eu am luptat timp de mulți ani și dacă acest lucru vine să ne ajute în lupta împotriva traficului, atunci eu sper că munca pe care o facem noi aici își va arăta roadele. Aș dori să mulțumesc secretariatului acestei comisii, consilierilor politici, ai mei, dar le mulțumesc și europarlamentarilor și tuturor acelora care m-au ajutat. Am avut o cooperare foarte bună cu ceilalți um, raportori, doamna Lochwiller, doamna Valera de la Libe, Raportul mergea sub regula 54, așa că procedura poate fi destul de complicată atunci când există trei comisii implicate. Doamna Lapilar a fost foarte axată și bine concentrată pe ceea ce trebuia să facă și a ținut cont de toate elementele care trebuie să fie împărțite între cele trei comisii. Amenda, a fost de acord cu amendamentele mele și ale doamnei Valero, astfel încât să vedem ce intră sub competența FEM și sau LIBE vor fi respinse orice amendamente pe care noi am decis împreună că țin sau de competența LIBE sau numai de competența FEM. De aceea cred că e foarte important să avem o poziție axată pe gen, o poziție solidă în acest sens, în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE, în acest aviz al FEM. Avizul inițial a fost foarte scurt din cauza restricțiilor de text, dar am încercat să pun accentul pe punctele cele mai importante, mai ales cele legate de drepturile umane. Am încercat să plasez totul într-un context mai larg. Voiam și să subliniez faptul că inegalitățile sociale și economice sunt vulnerabilități și acestea nu fac decât să fie adâncite de violența bazată pe gen. În aviz ceream comisiei de la DG Development și la Serviciul de Acțiune Externă să ofere sprijin statelor terțe, astfel încât să fie îmbunătățit accesul spre serviciile axate pe gen, mai ales pentru acele persoane care se reîntorc în statele terțe după ce au fost exploatate într-un stat membru acele victime care am încercat să nu fac o diferență între cele care se, dintre victimele care se întorc voluntar și cele care se întorc forțat. Dacă s-a întâmplat acest lucru în Uniunea Europeană, trebuie să-i ajutăm să, să poate să aibă acces la asemenea servicii. Am cerut și o educare mai bună în ceea ce privește personalul de la frontieră, astfel încât să acestea să poată să identifice mai bine și să ajute victimele traficului de ființe umane. S-au depus 28 de amendamente la acest aviz și după ce am văzut conținutul lor, am decis să nu fac amendamente de compromis. Eu am depus două amendamente și o referință în ceea ce privește 5.2, obiectivele de dezvoltare ale mileniului, să se țină cont și de combaterea diferitelor tipuri de exploatare. Foarte multe dintre amendamentele depuse vin și vin cu o plus valoare la acest aviz și le mulțumesc colegilor. Un număr de amendamente nu se concentrau pe gen sau pe dimensiunea externă în ceea ce privește traficul de ființe umane și eu aș prefera să rămânem bine concentrați, așa cum au făcut-o până acum și raportorii. Mai există și câteva amendamente care intră sub competența LIBE cum, și, cum a făcut și doamna Lockbiller, și eu mă voi concentra foarte bine astfel încât să avem textul cel mai bun pe care putem să-l avem, în care să se țină cont de dimensiunea de jet în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe. Le mulțumesc tuturor colegilor care au muncit din greu pe acest aviz și sper să continuăm să cooperăm împreună foarte bine. Și voi trece atunci mai departe la uh, implementarea directivei la raportul legat de acest subiect. Încă o dată mulțumesc secretariatului, consilierilor politici, europarlamentarilor și personalului acestora. Știu că nu avem foarte mult timp, așa că voi încerca să nu mă lungesc. Există 20, 241 de amendamente pe acest raport din aproape toate grupurile politice. Cu ajutorul celorlalți raportori din umbră și al secretariatului am făcut 18 amendamente de compromis care sunt uh, sprijinite în, toate în linii mari în tot spectrul politic. Așa că aș dori să le mulțumesc tuturor că mi-au fost de ajutor în ceea ce privește aceste amendamente de compromis. Și eu am depus amendament împreună cu colegii de la ALDE și intergrupul LGBT, astfel încât să clarificăm textul care există, să dezvoltăm ideile, să integrăm mai multe statistici, statistici mai recente și să reintroducem idei care nu apăreau în proiectul de raport prezentat Comisiei din cauza că există aceste constrângeri de text cu care avem tot timpul de lucru luptat. Sub regula 54, competențe împărțite, merge și acest raport, împreună cu colegii mei de la LIBE. Am lucrat și din nou pot să accept amendamentele care țin exclusiv de competența LIBE. Aceste amendamente ar trebui să apară pe lista de vot. Nu înseamnă că nu sprijin ideile exprimate, însă nu țin de competența noastră. Libe a votat avizul acum două săptămâni, raportul este unul excelent și am încercat să integrăm o parte din sugestiile celor de la LIBE în amendamentele noastre de compromis, mai, atunci, mai ales atunci când e vorba de competențe împărțite între comisii. Cred că trebuie să menționez chestiunea legată de prostituție. Când am început să dezbatem aceste subiecte, am încercat să spunem foarte clar că e o chestiune care de multe ori este încurcată cu cea de trafic. Așa că recomandările mele de vot, unele dintre ele ar putea să pară pară puțin bizare, însă tocmai de aceea mă concentrez pe acest fapt acum să fie clar că vorbim de traficul de ființe umane și nu de prostituție ca, asar, ca atare. Încă o dată le mulțumesc tuturor pentru cooperarea excelentă și pentru amendamentele depuse pentru a îmbunătăți textul și sper că votul de mâine va avea succes. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Vă mulțumesc pentru această prezentare și putem atunci să începem acum dezbaterea. Domnul Petir. Eh, eh, Doamna Petir, mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să mulțumesc raportoarei. Cred că acest raport este unul foarte important și aș dori să vă spun câte ceva în ceea ce privește amendamentele pe care le-am depus eu împreună cu colegii mei și care au de-a face cu uh, părinții surogat. Sper că doamna raportor va ține cont de aceste amendamente, pentru că fiecare, în fiecare țară din lume există o poziție foarte strictă în ceea ce privește traficul de ființe umane și de aceea cred că Uh, nici acest subiect al părinților surogat nu ar trebui să fie diferit, nu ar trebui să mergem în direcții diferite. În asemenea cazuri, trupul unei femei e tratat ca și cum ar fi un bun, e o, forță, e o formă de comerț și cred că subminează demnitatea femeilor. Această practică a acestui tip de părinte înseamnă exploatare reproducătoare și exploatarea corpului uman pentru scopuri financiare. Asemenea practici trebuie să fie interzise și e ceva ce ar trebui să se trateze sub drepturile omului. Dacă ne uităm la dispozițiile în ceea ce privește Convenția privind drepturile copiilor, acolo se spune foarte clar că țările care semnează această convenție trebuie să ia măsuri care să țintească să prevină orice fel de trafic cu copii. Și eu cred că acest tip de părinte surogat ar de-a face cu acestea și Consiliul Europei are o comisie pentru afaceri sociale și acolo s-a votat acum cam o lună împotriva unui raport care ar permite acest tip de uh, practici în Uniunea Europeană. Așa că e clar că majoritatea sunt împotriva acestui fapt. Dacă e să ne uităm la ce se întâmplă în Parlamentul European, în Consiliu, atunci cred că există o poziție unanimă și anume că părinții surogat ar trebui să fie interziși mamele purtătoare ar trebui să fie interzise. Și Parlamentul e de acord și multe ONG-uri care se ocupă de drepturile omului. Și v-aș mai atrage atenția asupra altui aspect. Un, turismul în ceea ce privește mama purtătoare în India și în SUA a cunoscut acum o amploare foarte mare. Suntem, ne aflăm doar la un pas de a permite acest tip de turism de mamă purtătoare în Regatul Unit. Observăm că există o creștere a acestor practici în ultimii doi ani. Eu cred că e un fenomen foarte periculos care va rezulta în faptul că oamenii vor fi tratați ca niște bunuri. Și de aceea o rog pe raportoarea noastră să țină cont de amendamentele care își doresc să interzică mamele purtătoare. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Honeyball are cuvântul. Mulțumesc și multe mulțumiri doamnei raportor pentru aceste două rapoarte. S-a pus multă muncă în ele și cred că până la urmă avem niște amendamente de compromis care se bucură de o acceptanță în grupurile politice. Cred că e ceva important, mai ales dacă ținem cont de subiectele abordate, așa că eu sper că membrii comisiei vor sprijini amendamentele și raportul. Eu aș fi dorit să atrag atenția asupra acestei chestiuni legate de scăderea cererii în ceea ce privește prostituția. Sunt de acord cu doamna uh, Bearder și anume nu trebuie să încurcăm prostituția cu traficul. Sunt două lucruri diferite. Însă, majoritatea persoanelor traficate, aproape toate, nu chiar toate, dar aproape toate aceste femei, uh, și fete care sunt traficate, sunt traficate pentru exploatare socială, așa că prostituția e un element uriaș. Bineînțeles, mai există și multe alte feluri de trafic care sunt la fel de importante. Aceste două rapoarte acoperă ambele variante. Prostituția este o parte majoră din subiectele pe care le dezbatem acum. Și Aș felicita în special amendamentul 13, la pagina 14 cu amendamentele, unde se vorbește despre scăderea creșterii și cred că toată lumea din această comisie e de părere că trebuie să fie redusă cererea pentru servicii sexuale. În special, acest amendament e cel care cere Comisiei să, să examineze dacă există o legătură între cererea de servicii sexuale și traficul de ființe umane. Acest amendament, prin acest amendament credem că o scădere a cererii s-ar putea face prin legislație, astfel încât povarea să cadă asupra acelora care solicită astfel de servicii sexuale și nu asupra acelora care furnizează asemenea servicii. Am tot discutat acest subiect în această comisie. Vă, amintiți, vă amintiți că în mandatul precedent a trecut un raport care spunea exact același lucru și anume că ar trebui să fie infracționalizați cei care cumpără servicii sexuale și nu victimele. Și nu facem decât să consolidăm această poziție prin intermediul acestui compromis. E, cred că e o parte importantă a ceea ce încercăm să obținem prin acest raport. Și în directiva însăși apar lucrurile așa pentru că acest raport are de-a face cu implementarea directivei în ceea ce privește combaterea traficului de persoane umane și cererea, descreșterea cererii merge în această direcție, de aceea trebuie să consolidăm această poziție. Le mulțumesc tuturor acelora care s-au implicat, le mulțumesc tuturor colegilor și eu sper că acest raport va trece. Vă mulțumim! Are cuvântul doamna Bjork acum. Tack så mycket. Och eh, först skulle vilja börja med att tacka vår rapportör. Eh, mulțumesc, mulțumesc, îi mulțumesc și eu raportoarei, doamnei Berder, și le mulțumesc tuturor colegilor care au fost raportori din umbră. Și eu am fost raportor din umbră pentru acest raport și am, fost, am eh, redactat acest raport și în Comisia Libe. Trebuie să vă spun că eu sunt foarte mulțumită de avizul de la Comisia Libe, pentru că acolo ne-am concentrat pe aspectele specifice care țin de, fie, de mandatul fiecărei comisii în special în ceea ce privește drepturile femeilor și perspectiva de gen. Și în avizul uh, libe va avea loc un vot mâine pe acest subiect. Atât Comisia Libe cât și Comisia FEM au prezentat câte două rapoarte în care se oglindește acest angajament mare pe care ni l-am luat și anume să ne asigurăm că din punct de vedere legislativ există o egalitate. Iar traficul de ființe umane e cel care afectează în special femeile. În Comisia Libe, în avizul de acolo, am pus accentul mai mult pe drepturile copiilor și pe uh, diferitele autorități din Uniunea Europeană care ar trebui să-și consolideze munca în acest domeniu, Eurojust, Europol și așa mai departe. Însă am mai spus și următoarele, sunt foarte important, e foarte important și accesul la ajutor judiciar. Și cred că ar trebui să ținem cont de aceste aspecte și aici, în Comisia FEM. Victimele traficului de ființe umane nu trebuie să fie pedepsite dorim să spunem foarte clar că vor fi trași la răspundere cei care sunt vinovați. În acele țări în care oamenii sunt exploatați, trebuie să existe o urmărire judiciară a lor. Cred că un punct e foarte important și mai ales exact punctul de care vorbea și doamna Honeyball, și anume să luptăm împotriva cererii. Avem puțin uh, sentimentul că, dacă vreți să spunem așa, că nu ar fi vorba de prostituție, dar până la urmă trebuie să abordăm și acest subiect, mai ales când vorbim de traficul de ființe umane, pentru că aici își găsește locul și prostituția. E aceeași dezbatere pe care o avem și în ceea ce privește abuzurile, violența, când nu e întotdeauna foarte clar cine e victimă cine e infractor. Cred că toate au de-a face și cu legătura între bărbați și femei atunci când vorbim de servicii sexuale cumpărate. De aceea cred că și aici trebuie neapărat să ne concentrăm pe aspectele de gen pentru a lupta împotriva, împotriva exploatării sexuale. Cred că noi, cei din Parlamentul European, avem aceste rapoarte, cel de Libe, cel de aici și exprimăm un argument. Când cineva apelează, cumpără servicii sociale de, de la o victimă a, a traficului de ființe umane, o asemenea persoană trebuie să fie pedepsită pentru că vorbim aici despre o infracțiune care a fost comisă. Probabil că formularea trebuie să arate puțin altfel, însă e un compromis la care am ajuns în Comisia Libe și e un pas înainte. Când cineva e conștient de faptul că cumpără astfel de servicii de la o victimă a traficului de ființe umane, atunci această persoană trebuie să fie pedepsită juridic și am formulat acest lucru în amendamentele de compromis. Sper că vor fi sprijinite și amendamentele libe aici, pentru că acestea consolidează și țin cont de uh, munca colaborativă și aspectele juridice. Vă mulțumim. Per l'azione esterna. Grazie lei. Mulțumesc. Urmează acum reprezentantul Serviciului European de Acțiune Externă. Excuse me. Thank you very much, Chair. Um, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim că ne-ați invitat să comentăm acest aviz important. Serviciul de Acțiune Externă salută interesul Comisiei pe acest subiect. Continuăm să ne ocupăm de traficul de persoane, dialogurile în materie de drepturile omului cu țări terțe, ca problemă legată de drepturile omului și ca problemă legată de gen, traficul de persoane inclusă și în alte dialoguri politice cu țări terțe mod coerent încurajăm țările terțe să se ocupe de traficul de persoane ca problemă în materie de drepturile omului, o abordare bazată pe drepturile omului în a contracara acest trafic, de a asigura sprijin pentru victime. Câteva evoluții recente în dimensiunea externă. În 2015, noul plan de acțiune în materie de democrație a prioritizat traficul de persoane și inclus angajamente pentru a integra drepturile, protecția victimelor, în a discuta aceste aspecte, securitate, mobilitate, dialoguri cu țările prioritare pentru a promova ratificarea și implementarea de convenții cheie internaționale ce privește traficul de persoane. Traficul e prioritizat și noul cadru pentru activități UE legate de egalitatea de gen, de capacitarea femeilor în relațiile externe pentru perioada 2016-2020 în ce privește eliminarea traficului de fete și femei pentru toate formele de exploatare ca una dintre priorități. La summitul de la La Valeta din noiembrie, liderii politici s-au angajat suplimentar să dea sprijin asistență pentru victime cu atenție deosebită pentru grupul vulnerabile, femei, copii. Deci continuăm să prioritizăm traficul în discuțiile noastre legate de aspecte de migrație și vom continua să facem asta pe măsură ce ne apropiem de o nouă strategie privind traficul, în strânsă colaborare cu colegii de la coordinatorul antitrafic de la DJ Home. Mulțumesc! Grazie, dottor O'Brien. Adesso le... Mulțumim, domnule O'Brien. Acum, raportoarea, doamna Biata. Mulțumesc. Le da, mulțumesc tuturor pentru comentarii. Doar câteva aspecte la care vreau să mă refer. Aspectul părinților surogat e o chestiune dificilă, <clears throat> tratată diferit în țări diferite. În unele țări e ceva permis, în altele nu. În unele e permis să fie contra cost, în altele nu. Există diverse reguli și reglementări pentru donarea de ovule gestație pentru mama surogat și e dificil să izolăm aceste aspecte. Amendamentele propuse nu au fost în compromisuri și vor fi votate separat. Dar în ce privește traficul de persoane în sine, probleme legate de mamele surogat nu e o chestiune legată de traficul de persoane. Ce se întâmplă cu implanturile? și cu caracterul coercitiv când e vorba de viol sau uh, aspecte de surogat uh, forțat sunt separate. Amendamentele dumneavoastră se vor vota separat mâine. Reducerea cererii, da, cu asta sunt de acord. Orice trafic există numai pentru că există cerere pentru el și, după cum știm, în vasta majoritate a cazurilor victimele traficului sunt femei din industria sexului și cum reducem cererea respectivă. E ceva extrem de relevant pentru dezbaterea noastră, dar amendamentele care se referă numai cu sau de prostituție <clears throat> sunt oarecum diferite. Unele au ajuns în compromisuri, unele nu. Altele vor fi votate separat. Mulțumesc celor de la <clears throat> Serviciul de Acțiune Externă pentru cuvintele spuse. E o chestiune care a avut în vedere, dar aș vrea din nou să ridic subiectul unor victime. Nu doar să punem capăt fenomenului, ci și celor care sunt returnate, traumatizate, oricum au fost traficate uneori Oamenii își părăsesc locuințele crezând că se duc la ceva mai bun, le spun familiilor și prietenilor, iar apoi când se întorc au nevoie de atenție și sprijin special, suplimentar, pentru că trebuie să facă față nu doar efectelor traficului, ci și acestor speranțe năruite. Și sancțiunile tradiționale pe care le au de suportat. Vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și aștept cu interes voturile de mâine. Mulțumim, doamna Biede. După cum spuneați, vom vota aceste două rapoarte mâine. Următorul punct 6. Pregătirea revizuirii postelectorale a cadrului financiar multianual 2014-2020, contribuția Parlamentului la propunerea Comisiei. Raportoarea Claire Moody, pe care nu o văd în sală. Nu siamo imposibilitati a discutere eh, questo report perché Și atunci nu avem cum să dezbatem acest punct, dacă însăși raportoarea nu e de față. Vreau să vă amintesc că termenul limită pentru depunerea de amendamente este 25 aprilie la ora 5 după amiaza și vom vota pe 24 mai în comisie. Acestea fiind spuse, cred că putem suspenda ședința și ne revedem mâine la ora 10 după ședința coordonatorilor cu voturile. Mulțumesc!